przewodniczący! Domnul președinte. Eh, eh, ladies and gentlemen, colleagues, please. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă așezați pentru că vom începe imediat.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 Bună ziua! Se reia ședința plenară și, după cum știți, primul punct pe ordinea de zi este votul în regim de urgență privind propunerea de regulament a Consiliului numărul 1234 din 2007 și anume Organizarea Comună a Pieței Agricole în ceea ce privește produsele lactate și anumite produse specifice. Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Regulamentul se referă la organizarea comună a piețelor unice. Doamna De Castro, vă rog. Domnule De Castro, vă rog să mă scuzați, spune președintele. Îmi pare foarte rău, domnule De Castro. Proszę przedstawić opinię Komisji Rybołówstwa, Której... V-aș cere să vorbiți în numele Comisiei de Pescuit și de asemenea în numele Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Pan de Castro. Domnule de Castro, vă rog. Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, siamo qui... Domnule președinte, Doamnă comisar, stimați colegi, încă o dată discutăm despre criza sectorului produselor lactate. Este o criză profundă, ceea ce ne îngrijorează în permanență, iar agricultorii europeni își manifestă preocupările în legătură cu viitorul lor. Parlamentul a adoptat o rezoluție cu propunerile noastre și am adoptat de asemenea și propunerea Comisiei pentru a prelungi perioada de intervenție pentru lapte praf și unt. Am uh, adăugat de asemenea o cerere pentru stocuri private pentru brânză. De asemenea, noi am crezut că măsurile nu erau suficiente, iar acum trebuie să hotărâm dacă de urgență trebuie să prelungim articolul 186 din Organizația Comună a Pieței, și anume posibilitatea ca, în caz de criză, Comisia să hotărească să introducă măsuri de urgență fără să treacă prin procedura normală, adică cea parlamentară. Aseară, Comisia de Agricultură a avut o ședință extraordinară pentru a discuta despre acest uh, subiect în prezența doamnei comisar Fischer-Böll. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc în numele Comisiei, să-i mulțumesc doamnei comisar pentru faptul că a venit aici